dare. Dragi colegi, vă rog să nu mai faceți gălăgie pentru că nu ascult, nu auzim ce zice raportorul. Bine, mulțumesc. Așadar, dragi colegi, în calitate de raportor uh, pentru Caucazul de Sud și raportor pentru acest acord, vreau să vă prezint uh, avizul meu și să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri cu privire la acordul de asociere cu Georgia. Fiind dat că de la lansarea parteneriatului estic în 2009, Georgia a dovedit că este un partener angajat și de încredere. Acest lucru a fost foarte convingător și din punct de vedere al uh, legăturilor cu Uniunea Europeană și politice și economice. Ce, în ciuda presiunii din partea Rusia, Rusiei uh, prin uh, amenințarea integrității teritoriale a Georgiei și poate tocmai de aceea. Pentru a putea să începem negocierile pentru acordul de asociere, este foarte important să ținem cont de o parte care ține de zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. Georgia ne, nevoit, a trebuit să de, demonstreze că a făcut reformele necesare pentru a permite implementarea unei astfel de ZLSAC. Procesul de pregătire și de negociere a acestui acord s-a lansat în februarie 2012 și s-a încheiat în iulie 2013. După semnarea sa în 27 iunie anul acesta și după ratificarea următoare din partea Parlamentului georgian a zonei de liber schimb aprofundată și cuprizătoare, aceasta s-a aplicat în mod sustenabil din 1 septembrie anul acesta. Dintre toți partenerii parteneriatului estic, trebuie să spunem că Georgia a mers cel mai departe cu reformele economice. Aceasta pentru că guvernul georgian a decis ca imediat după Revoluția uh, care a avut loc de curând să elimine toate tarifele și taxele și să treacă la un liber schimb cu întreaga lume care o dorea. Aceasta este o politică pe care o vedem însă numai în puține țări din lume, cred că Singaporul mai este un caz similar. Situația paradoxală este așadar următoarea. Economia puternică economică, cel puțin în teorie, a rămas foarte apropiată de economia foarte mică și slabă a Georgiei, care deja oricum era foarte deschisă. Ceea ce înseamnă că, în ceea ce privește mm, produsele pe care se discută, pe care se face comerț, aceasta a dus la o reciprocitate necesară de a elimina toate barierele tarifare în calea Georgiei. Acesta este un punct important. Un al doilea punct important în zona de liber schimb este că, în general, un astfel de acord include mai bun, multe servicii care merg dincolo de chestiunile de comerț pur. Aceasta este și partea aprofundată și cuprinzătoare de care îi dă numele acestui uh, acord și anume că multe chestiuni nu mai pot fi detașate și decuplate de, părți, de aspecte de politică internă sau economie, cum ar fi proprietatea intelectuală și altele. Toate aceste aspecte sunt așadar acoperite în, de zona de liber schimb aprofundată și coprinzătoare cu Georgia. Mai multe dimensiuni politice se referă la partea cumprinzătoare și aprofundată cu Georgia, adică în calitate de membru în parteneriatul estic, Georgia a primit statut de partener asociat, care înseamnă legături mai profunde și mai uh, bune cu Uniunea Europeană. Acest acord aduce cu sine mai multe prevederi de aceea în ceea ce privește reformarea politicilor comerciale ale Georgiei sau cele legate de politica comercială în alinierea cu achiul comunitar. Aceasta înseamnă modernizarea aspectelor economice pentru ancorarea um, unui mediu de afaceri european în această țară și o mai bună previzibilitate a mediului economic. Având în vedere acest acord, se așteaptă ca ZLSAC-ul să însemne o creștere a comerțului de 12% în ceea ce privește exporturile Georgiei către UE și 7,5% importuri din partea Uniunii Europene către Georgia. Din partea Uniunii Europene, acordul aduce la noi șanse de export și investiții stabile, pentru că piața este stabilă și previzibilă și acordul de asociere cu Georgia ar trebui să ne ajute să atingem obiectivul general al acestei partene- acestui parteneriat, care este stabilitatea și prosperitatea în vecinătatea estică, un lucru extrem de necesar, mai ales în momentul acesta și, de fapt, și în alte vecinătăți ale UE. În avizul meu am propus ca Comisia pentru Afaceri Externe să recomande plenarei să-și dea aprobarea față de acest acord și sper ca și dumneavoastră să mă susțineți în proiectul acesta de aviz. În final, uh, proiectul de aviz se referă la rezoluția care acompaniază acest acord. Sunt două puncte pe care vreau să le menționez pentru că sunt importante în legătură cu rezoluția Implementarea acordului este unul din aspecte care este de la sine înțeles într-un fel și în al doilea rând, a doua îngrijorare, nevoia de a sublinia o acțiune democratică în ceea ce privește implementarea acordului. Mă refer aici, de exemplu, la rolul Parlamentului European, care nu poate fi limitat la da sau nu față de acest acord. Și cred că ar trebui să fim informați periodic despre evoluțiile care au loc îngrijorările noastre să fie transmise mai departe și în ceea ce privește implementarea acordului și trebuie să fie considerate de către Comisie. Așadar, în proiectul meu de aviz cer Comisiei să faciliteze o monitorizare regulată a către acestui acord și a implementării sale de către Parlamentul European. Dragi colegi, oricum eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mă bucur să ascult comentariile dumneavoastră în legătură cu aceste două proiecte de aviz. Mulțumesc, domnule Ren. Cred că mai ales ultimul punct în care noi trebuie să fim implicați în uh, procesul de monitorizare este un punct extrem de important pentru comisia noastră, pentru că odată ce s-a încheiat un acord și nimic nu s-a finalizat, nu înseamnă că am reușit. Domnul Moiță, vă rog. Yes, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În calitate ca de raportor din umbră pentru grupul SCD, pot să vă confirm că Georgia a fost într-adevăr un partener uh, foarte angajat al Uniunii Europene pentru termen lung, pe termen lung. Transformarea politicilor interne s-a petrecut uh, fără să fie nevoie de prea multe imbolduri din partea Uniunii Europene, ceea ce este într-adevăr un punct pozitiv și este datorat elitei Georgiei. Acordul cuprinzător uh, nu va putea avea un rol decât pentru îmbunătățirea și modernizarea unor procese deja lansate a economiei și instituțiilor din Georgia, și um, va ajuta și să se bunătățească economia în toate domeniile vieții publice ale cetățenilor. În ceea ce privește accesul la piață, concesiunile sunt foarte ambițioase de ambele părți, având în vedere numărul foarte limitat de îngrijorări. Pe total, din punct de vedere strategic, și având în vedere discuția pe care am purtat-o despre Ucraina și pe care o vom purta într-o secundă despre Moldova, O susținere a acordului de asociere cu Georgia ar fi un ajutor puternic pentru Georgia pentru transformarea acestei țări și nu va însemna costuri reale din punct de vedere economic pentru Uniunea Europeană. Sigur că există dimensiunea politică care aduce un beneficiu și este importantă. Deci susțin cu convingere mm, pe colegul meu în felul în care și-a prezentat uh, avizul și sugerez să le susținem și noi. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, cred. Da, vă rog, din partea comisiei, dumneavoastră trebuie să luați cuvântul? Yeah, yeah. Ignacio, it's your turn. Yeah, yeah. No, very briefly, Mr. Chairman. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să spun doar că salutăm și noi avizul domnului Ren și că îl susținem pentru acest acord foarte important și că, cu siguranță, vom fi foarte bucuroși să informăm Parlamentul în mod periodic despre implementarea sa. Mulțumesc foarte mult. Da, mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Well, on behalf of the... Din partea GUE, suntem în principiu pentru acest acord comercial cu fostele republici sovietice, dar există anumite îngrijorări cu privire la maturitatea Georgiei și în legătură cu uh, asocierile politice și economie. Capacitatea economiei mai ales de a se adapta la aceste standarde. Noi dorim oricum aceste acorduri comerciale și considerăm că în lumina ceea ce s-a întâmplat în Ucraina este bine să considerăm acordurile comerciale ca un instrument de pace și nu neapărat ca un instrument de izolare a Rusiei. Având în vedere aceste aspecte, vom examina poziția mai departe. Mulțumesc, domnul Ren. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru susținerea pe care mi-ați arătat-o. În ceea ce privește întrebările cu privire la maturitatea Georgiei, Înțeleg uh, îngrijorările, dar după părerea mea, Georgia se află acum în, într-un proces uh, pozitiv, în ultima vreme cel puțin. A fost capabilă să reintre în comerț cu Rusia și cu reprezentantul permanent al uh, Georgiei la Bruxelles am discutat despre acest aspect și există opinia că acest acord va susține cu siguranță evoluțiile pozitive economice din Georgia. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru colaborarea pe acest dosar și cred că putem merge cu încredere înainte pe el. Vă mulțumesc și acum uh, constat că am terminat dezbaterea pe tema Georgiei. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 septembrie la ora 18 și vom avea o ședință extraordinară în săptămâna 43 la Strasbourg sau pe 5-6 noiembrie. Nu se știe încă, depinde de calendarul Comisiei AFET. Mulțumesc foarte mult pentru acest punct. Este evident că în ceea ce privește acordul nu pot fi înaintate amendamente decât dacă sunt contrarii, pentru că oricum nu e vorba decât să spunem da sau nu aici. Bun. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi care este foarte strâns legat, de fapt, de ceea ce am discutat acum. Aici calendarul însă este și mai strâns, pentru că din cauza sensibilităților politice ale Comisiei AFET, aceasta din urmă a decis ca rezoluția și aprobarea ei să aibă loc în 16 octombrie din cauza situației politice sensibile și de aceea nu avem decât o posibilitate de a da avizul dacă lucrăm foarte repede și dacă renunțăm la traducerea în toate limbile oficiale și suntem de acord să lucrăm numai în engleză pe document, pentru că altfel calendarul, și aceasta este singura posibilitate, este foarte strâns pe 6-7 octombrie nu putem să îl mai uh, îndeplinim, nu putem să mai discutăm pe 6-7 că nu va fi gata. Deci sper că sunteți de acord să procedăm așa. Vreau să-i dau raportorului însă cuvântul domnule Moise, vă rog. Thank you, Chair. Indeed, it's, uh, the, uh, the... Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, raportul uh, de care mă ocup eu este înrudit cu cel privind uh, Georgia și foarte oportun în contextul discuției mai largi pe care am discutat-o despre parteneriatul, uh, despre vecinătatea estică și criza din Ucraina. O să mă refer pe scurt la cele mai importante puncte din acest raport. Nu mă voi referi la detaliile tehnice, dar vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Acordul de asociere cu Moldova este un acord uh, transformativ pentru Moldova. După cum am spus în legătură cu Georgia, uh, nu există un uh, cost pentru Uniunea Europeană și scopul acordului de asociere este unul dublu. Pe de o parte, promovarea asocierii politice și pe de altă parte, a integrării economice a Moldovei în Uniunea Europeană pe baza valorilor comune și a legăturilor istorice. Să ne referim la valori comune uneori pare să fie un discurs lipsit de, de conținut, însă în contextul crizei din uh, Ucraina înțelegem cât de importante sunt aceste valori comune. Motorul uh, integrării economice se, re- se regăsește în acest acord de asociere prin uh, intermediul zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Uh, Moldova va recurge la măsuri de aliniere din punct de vedere al cadrului uh, de reglementare și al doilea pilon al acestui acord este liberalizarea pieței. Moldova are o economie mai ales agrară. 36 din uh, PIB uh, provine din uh, agricultură, 27, unde 27% din locurile de muncă se regăsesc în agricultură și agricultura este responsabilă pentru o mare cotă a exporturilor. Drept urmare, produsele agricole sunt foarte importante în contextul acestui acord. Uh, concesiile făcute de Uniunea Europeană sunt foarte uh, generoase, o liberalizare completă cu excepția a șase produse, uh, printre acestea se regăsește și usturoiul. În ceea ce privește legumele și fructele care fac parte acestui acord, nu se plătesc, există un sistem special pentru legume și fructe și pentru a evita posibilitatea uh, unor fraude din partea unor uh, actori de pe piață din fostul uh, spațiu sovietic, uh, Comisia a introdus un uh, mecanism specific. Dacă pentru anumite produse specifice din Uniunea Europeană se ajunge la un anumit nivel al uh, Uh, importurilor, ceea ce ne dă de gândit că produsele respective nu provin din Moldova, ci din alte state, se trage un uh, semnal de alarmă și există posibilitatea din partea Comisiei de a, de a verifica dacă uh, produsele provin din Moldova. Există și posi- o posibilitate de a a verifica dacă producția în Moldova a crescut și atunci exporturile pot pot continua. În ceea ce privește produsele cele mai sensibile, vă pot oferi și aici uh, câteva detalii dacă vă interesează acestea. După trei ani vom avea o revizuire a acordului și în ceea ce privește acordurile agricole putem prevedea o liberalizare sporită după acești trei ani. În ceea ce privește accesul la piață, Liberalizarea este completă din uh, ambele părți. Pentru câteva produse delicate uh, există doar o deschidere treptată a pieței. Din punct de vedere al temei reindustrializării Moldovei, uh, primim unele semnale interesante. Nu va mai exista o interdicție de uh, de, la, la exportul uh, tehnologiilor relevante în contextul energiilor regenerabile, ceea ce a dus la revitalizarea unor uh, activități în Moldova. Deci vedem că accesul uh, la un liber schimb din partea Moldovei și la aceste tehnologii ajută deja Moldova din punct de vedere economic. Există o parte extinsă dedicată alinierii reglementare a Moldovei la standardele europene din punctul de vedere al standardelor tehnice eh, legate de eh, infrastructură, standardele sanitare și fitosanitare, sistemul eh, vămilor va fi de asemenea alineat pentru a evita frauda privind regulile uh, legate de originea anumitor uh, produse. De asemenea, regulile privind serviciile uh, poștale vor fi aliniate. De asemenea, emiterea certificatelor unor actori economici va fi aliniată, Achizițiile publice sunt foarte importante, va exista un acces reciproc complet liberalizat la toate nivelurile și noile reguli care guvernează achizițiile publice uh, vor fi aliniate standardelor europene pentru a combate corupția și așa mai departe. Și uh, regimul subvențiilor de stat uh, va fi reformat, ceea ce va contribui la sporirea transparenței alocării resurselor uh, în cadrul societății. Deci este un uh, element care contribuie și el la transformarea societății uh, și a peisajului politic în Moldova. Din punctul de vedere al durabilității și a drepturilor lucrătorilor, Convenția Organizației Mondiale a Muncii se regăsește în acest acord Moldova va plăti un cost uh, mare pentru toate aceste reforme sociale, însă este vorba de o investiție pentru viitor, o investiție necesară și trebuie să recunoaștem în mod pozitiv toate aceste angajamente ale Moldovei în încercarea de a se apropia de Uniunea Europeană și Uniunea Europeană oferă sprijinul uh, financiar necesar pentru a întreprinde toată această reformă. Consecințele economice vor fi foarte pozitive pentru Moldova. Uh, pe termen lung, o creștere cu 5,4% a produsului intern uh, brut, datorată uh, aceste, acestui acord de asociere, pentru Uniunea Europeană înseamnă, acest acord înseamnă accesul la o piață stabilă și previzibilă și câteva cuvinte înainte de a încheia legate de importanța politică acestui acord. Acest acord nu a fost uh, gândit uh, pentru a fi îndreptat împotriva cuiva. Este vorba de alegerea liberă luată de Uniunea Europeană și de cetățenii Republicii Moldova. Cine uh, consideră că lucrurile stau altfel, nu ne înțelege valorile. Tocmai de aceea insist pe această dimensiune a libertății care a fost uh, încălcată uh, din momentul în care uh, s-au desfășurat evenimentele pe care le cunoaștem din Ucraina. În acest context, costurile pentru Uniunea Europeană nu există, există doar beneficii din punct de vedere economic, deși ținând seama de dimensiunea redusă a economiei Moldovei, impactul pozitiv pentru Uniunea Europeană va fi relativ redus. Pe de altă parte, el va fi unul important pentru economia Moldovei, uh, reprezintă, pe de altă parte, un uh, imbolt de a reforma um, scena politică, drept urmare, lansez un apel de a fi de, a, de, a fi de acord cu acest, uh, cu acest acord de aso- asociere. Mulțumesc, domnul Landsberghi, să recomandăm. Vă mulțumesc. Uh, iau cuvântul în numele domnului Winkler. Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Moldova își dorește aprofundarea relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană și de asemenea să sprijine integrarea, uh, o integrare a Moldovei pe piața internă a Uniunii Europene. Din trecut deja ne-am angajat în uh, sensul unei proceduri rapide în uh, Parlamentul European și cerem și statelor membre să ratifice cât mai repede acest acord. Ținând seama de contextul actual, uh, avizul Parlamentului European este și mai necesar. Am luat uh, notă de decizia Comisiei AFET de a accelera această procedură astfel încât votul din plenară să aibă loc uh, în, înainte alegerilor din Moldova. Drept urmare, cerem și noi o adoptare cât mai uh, rapidă a acestui proiect de aviz. Mulțumesc, Helmut. Vă mulțumesc, domnule președinte. În principiu, ne confruntăm cu același set de întrebări complicate, valide și uh, în cazul Ucrainei și Georgiei. Este vorba de o uh, țară care se află într-un proces de tranziție, uh, de modernizare a societății și care se află în fața alegerii care îi vor fi partenerii care vor însoți în acest proces de tranziție. Raportorul a subliniat de două ori sau de trei ori că uh, costurile pentru Uniunea Europeană nu sunt mari. Și atunci eu mă întreb cine uh, profită în urma uh, încheierii acestor zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Știind foarte bine că 90% din valoarea economiei Moldovei este reprezentată de întreprinderile mici și mijlocii și aș dori să știu dacă uh, întreprinderile mici și mijlocii au fost consultate în legătură cu încheierea acestui acord. 80 sau 90% al acestui acord se concentrează pe, produ- pe producția agricolă. Deja de la uh, punerea în uh, aplicare a zonelor uh, de liber schimb aprofundat și cuprinzător preliminare, preliminare Federația Rusă a ridicat uh, uh, taxele vamale. Deci trebuie să înțelegem relațiile între Uniunea Europeană, Moldova și Rusia și cum, cum este afectat fluxul de bunuri între uh, între aceste trei părți. Mă întreb așadar dacă Uniunea Europeană este pregătită să ofere Moldovei acces pe piața europeană imediat după 1 septembrie. Cred că este o întrebare care are legătură cu stabilitatea uh, țării uh, respective, pentru că în octombrie au loc alegeri în Moldova. Deci, considerăm oare că mesajul pe care îl transmitem societății uh, din Republica Moldova uh, ajută, uh, contribuie la alegerea unui partener de viitor sau va contribui la divizarea societății. Știți foarte, știți foarte bine care este Uh, știți foarte bine că Partidul Comunist uh, nu este de acord cu acest acord, Partidul Socialist îl susține. Deci vom asista la o dezbatere în cadrul societății din Republica Moldova față de acest acord și dacă ținem cont de faptul că venitul uh, lunar al unui lucrător din Republica Moldova este de 100 de euro, trebuie să ne întrebăm care va fi impactul asupra uh, uh competitivității uh, producției din Republica Moldova. Întreprinderile din Republica Moldova vor intra într-o concurență reală cu întreprinderile europene. Și în fine v-ați referit la aspectul achizițiilor publice. Oare consecința acestui acord va, va fi închiderea serviciilor publice în Republica Moldova? Sau acestea vor putea continua la fel cum au, așa cum funcționează acum, deci este vorba de orientarea de, uh, de viitor a Republicii Moldova față de Uniunea Europeană sau față de uh, Federația Rusă. Mulțumesc foarte mult, Ignacio. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt bucuros să răspund uh, întrebărilor adresate de domnul uh, Scholz și Comisia Europeană își dorește o ratificare cât mai rapidă a acestui acord, pentru că este un semnal uh, foarte important uh, pe care trebuie să-l transmitem unui partener care ne-a spus foarte clar că dorește să se apropie de Uniunea Europeană. În primul rând, um, Moldova deja se bucură de acces liber la uh, piața europeană pentru 45% din exporturi singurele excepții unde există un uh, mecanism de uh, monitorizare uh, se referă la, la cazul în care anumite cantități sunt depășite. În rest, nu se plătesc, nu se plătesc deloc taxe vamale pentru produsele din Republica Moldova care intră pe piața europeană ținem seama de, de situația delicată a anumitor uh, produse. Aici perioadele tranzitorii uh, pot ajunge chiar până la până la 10 ani din punctul de vedere al alinierii la achiul uh, comunitar. Um, această aliniere va avea un caracter progresiv și uh, suntem suficient de flexibili astfel încât perioadele de tranziție să, pot, să poată fi uh, prelungite. În ceea ce privește achizițiile publice, angajamentele Moldovei sunt de a alinia uh, achizițiile publice uh, standardelor, uh, standardelor europene și știți foarte bine că aceste standarde nu pun sub semnul întrebării uh, situația serviciilor publice. Deci nu trebuie să fim uh, îngrijorați din acest punct de vedere. Știm foarte bine că Federația Rusă a exercitat presiuni economice importante asupra Republicii Moldova, a suspendat uh, preferințele acordate în trecut uh, Republicii Moldova. Și, în plus, Există interdicții uh, importante de export în Federația Rusă pentru număr mare de uh, produse. Deci este cu atât mai uh, necesar ca Parlamentul European să-și exprime sprijinul pentru Republica Moldova. Desigur, astăzi uh, nu discutăm uh, propunerea făcută de Comisia Europeană de a oferi un acces uh, suplimentar Moldovei, dar uh, Uh, această temă va fi discutată uh, mai târziu. Vă mulțumesc, dau din nou cuvântul raportorului, vă rog. Vă mulțumesc, domnule Scholz, pentru aceste întrebări foarte bune. În ceea ce privește serviciile uh, publice, cred că ați primit un răspuns foarte clar din partea Comisiei Europene. Acum, dacă acest acord va crea adevărate oportunități uh, pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova de a-și dezvolta activitatea economică. Poate este un uh, clișeu, însă accesul la una din cele mai mari piețe de, de pe planetă uh, este deja un avantaj uh, concur- uh, din punctul de vedere al competitivității și un asemenea avantaj competitiv este uh, reprezentat și de nivelul redus al uh, salariilor. Se contribuie la uh, se contribuie astfel la încurajarea investițiilor, la apariția unor noi tehnologii și de progres uh, în general. Deci există un model de dezvoltare uh, pe baza exporturilor, un model de care Republica Moldova a profitat în domeniul agricol și poate profita și de tradiția uh, exporturilor pe piața europeană. Dacă o integrare pe termen lung în piețele din Est sau cu piața Uniunii Europene Um, și ar fi mai uh, de preferat pentru întreprinderile mici și mijlocii, eu sunt convins că ultima variantă a integrării cu piața europeană este cea preferată de întreprinderile mici și mijlocii. Dacă este să ne gândim la piața Federației Ruse, Federația Rusă se bazează foarte mult pe resursele naturale energetice. Din punct de vedere Uh, al competitivității socioeconomice, Federația Rusă nu se află într-o poziție foarte bună. S-ar putea ca în urma integrării pe piața europeană să asistăm la un uh, șoc pentru Republica Moldova, dar cred că această integrare ar reprezenta uh, demararea unui ciclu pozitiv de, de integrare. Trebuie să înțelegem că alinearea uh, cadrului uh, de, de reglementare este un mare pas înainte care permite uh, un, o mai bună circulație a fluxurilor de capital, de, uh, cred eu. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Nu am avut nicio, nu am auzit nicio obiecție în ceea ce privește calendarul restrâns și a ideii de a lucra doar cu uh, documentul în engleză. Termenul limit este 29 ora 18. Din punctul de vedere al aprobării putem uh, propune amendamente care pot fi votate doar cu da sau nu, dar există și uh, rezoluție însoțitoare. Amendamentele le vom discuta pe data de 6 octombrie, iar pe data de 7 octombrie urmează să votăm. Cine nu l-a ascultat suficient de mult pe Ignacio, poate, îl poate asculta mai mult pentru că o, colega noastră Șaranțova a organizat o audiere privind sancțiunile uh, impuse Rusiei de către Uniunea Europeană. Deci cine are timp în pauza de, va, uh, de prânz poate participa la această audiere. Suspend acum uh, partea oficială a ședinței noastre și îi invit pe coordonatori să rămână la întâlnirea între coordonatori.